președinției închidem dezbaterea. Punctul următor de pe ordinea de zi este declarația vicepreședintelui Comisiei înaltul reprezentant uh, pentru afaceri externe și politică de securitate privind situația din Siria și are din nou cuvântul domnul Mavroianis care va vorbi în numele înaltei reprezentante. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, îmi face plăcere să vă prezint astăzi poziția Uniunii Europene și cele mai recente activități referitoare la Siria în numele vicepreședintelui Comisiei, doamna Catherine Ashton. Situația din Siria continuă să ne îngrijoreze profund violențele au crescut, iar numărul uh, victimelor a ajuns la uh, niveluri neimaginabile. Riscul de război civil a devenit chiar mai palpabil și există deja semnale că uh, au crescut conflictele între secte. Abuzurile pentru drepturile omului continuă orice fel de conflict ar avea un impact uh, serios nu doar asupra sirienilor, ci asupra întregii regiuni. Și ca uh, răspuns, Uniunea Europeană a accentuat activitățile sale legate de Siria pentru a ajunge să pună punct violențelor și pentru a găsi o soluție care să ducă la o tranziție politică pașnică condusă de sirieni. În această, această săptămână este extrem de plină, pentru că deja la nivel internațional au loc eforturi pentru a consolida, unifica și consolida uh, reacția internațională față de conflictul sirian. Exact Asta a prezentat doamna vicepreședinte în această sală la ultima sesiune plenară. Avem o foaie de parcurs a lui Kofi Annan care prevede unificarea uh, eforturilor internaționale și implicarea Consiliului de Securitate al ONU, precum și al uh, Rusiei și Chinei. Doamna vicepreședinte Cathy Ashton a participat la reuniunile grupului de acțiune din Geneva, care a fost convocat de domnul Kofi Annan sâmbătă. După cum știți, participanții la reuniune, uh, Națiunile Unite, Liga Statelor Arabe, Uniunea Europeană, China, Rusia, Franța, Regatul Unit, Statele Unite, Turcia, Irak, Kuwait, toți au fost de acord asupra principiilor și liniilor directoare pentru o tranziție condusă de sirieni, care să includă înființarea unui guvern de tranziție ce poate să exerseze putere executive de pline. Un guvern de tranziție ar putea include și membrii ai prezentului guvern pe baza unui acord reciproc. Grupul de acțiune a repetat de asemenea sprijinul său de plin pentru Kofi Annan și pentru uh, planul său în șase puncte, precum și pentru misiunea de observator a ONU în Siria. astfel încât trimișii special să aibă un impuls mai mare. Mai mult, grupul s-a angajat să, să se opună uh, militarizării suplimentare a conflictului. Acum există o cale deschisă către o tranziție condusă de uh, sirieni și Kofi Annan a solicitat uh, ca această uh, tranziție să înceapă să aibă loc. Uh, sunt pași înainte și va trebui să ne asigurăm în mod colectiv că acești pași sunt respectați. Uniunea Europeană uh, este angajată să facă tot posibilul pentru a ajuta acest uh, proces. Ca urmare a grupului de acțiune din Geneva, uh, va exista o reuniune în Paris la care va participa și vicepreședintele și un număr fără precedent de țări, aproape 100 de țări. Speranța noastră este ca această, la această reuniune să se uh, asigure o reacție internațională. Provocarea acum este să se aplice principiile convenite pentru tranziție. Uh, Trebuie să ne gândim la numirea unui uh, interlocutor puternic de către uh, guvernul sirian care să fie acceptabil și de către opoziție. Mulți membri ai opoziției au uh, respins foarte rapid această noțiune, dar și tocmai de aceea negocierea unei soluții politice este foarte dificilă. O implementare eficientă necesită și o opoziție coerentă și reprezentativă. Uh, la reuniunea din Cairo organizată de Liga Statelor Arabe, la care a participat și uh, Uniunea Europeană, a fost un alt pas în încercarea de a unifica diversele grupuri. Trebuie să ajutăm la uh, astuparea acestei discrepanțe între cei din Siria și cei din afara Siriei. La inițiativa înaltei reprezentante, doamna Ashton, Uniunea Europeană continuă să se întâlnească cu reprezentanții diverselor grupuri. Cel mai uh, recent uh, au, uh, am avut niște seminare în Bruxelles Uh, organizată de sirieni pentru sirieni în ceea ce privește problemele de tranziție. Primul seminar a avut uh, loc pe 24 și 25 iunie în Bruxelles și a adunat uh, foarte multe personaje din opoziție care au discutat probleme legate de procesul de tranziție, inclusiv principiile supranaționale și constituționale, principiile democratice, regulile economice și sociale și, nu în ultimul rând, drepturile minorităților. Acestea sunt subiecte pe care dumneavoastră, deputații, ni le-ați uh, supus atenției de mai multe ori. Mesajul celor prezenți a fost că Siria este pentru toți sirienii. Respectul față de minorități este esențial. Al doilea uh, seminar finanțat de UE va avea loc în Cairo la jumătatea lunii iulie. Acest seminar va contribui la, la procesul politic de a asigura o poziție reprezentativă. Prin acest proces, Uniunea Europeană continuă să înleznească un dialog condus de sirieni. În paralel, Uniunea Europeană continuă să solicite o acțiune unită din partea uh, Consiliului de Securitate al ONU. Regimul sirian are o mare răspundere pentru violențele care au avut loc și pentru masacrele care au uh, continuat în ciuda uh, eforturilor uh, internaționale. Acest lucru este de neacceptat, iar cei răspunzători de crime în timpul acestui conflict trebuie să fie uh, ținuți răspunzători. Reacția Uniunii Europeană nu se limitează doar la angajamente politice și diplomatice la toate nivelurile. Uniunea Europeană va continua să uh, susțină sancțiunile și să pună presiune asupra regimului. Sancțiunile vizează regimul sirian pentru ca acesta să nu mai aibă sursele necesare, dar în același timp să păstrăm un impact minim asupra populației. Pe 25 iunie, Ministrii de externe au uh, fost de acord cu 16 uh, runde de sancțiuni începând din uh, mai 2011. Acum trebuie să continuăm să discutăm cu partenerii noștri pentru a crește presiunea internațională în reuniunea prietenii Siriei. În timp ce ajutorul bilateral este suspendat, Uniunea Europeană a acordat asistență mai multor activiști și organizații uh, non-guvernamentale. Pe 8 iunie, Uniunea Europeană a aprobat o măsură specială de 23 de milioane de euro pentru a sprijini societatea civilă în Siria și uh, refugiații uh, sirieni din uh, țările vecine care au fost afectate de fluxul de refugiați. Accesul umanitar rămâne o problemă și Uniunea Europeană continuă să monitorizeze aplicarea acordului între guvernul sirian și Națiunile Unite. Până în acest moment, Uniunea Europeană a alocat peste 44,6 milioane de euro pentru a rezolva problemele umanitare din Siria și din țările vecine. În cele din urmă, Uniunea Europeană susține misiunea de observator ONU cu 8,2 milioane de euro. Fondurile sunt utilizate pentru a finanța 25 de vehicule uh, blindate și sprijin logistic și inițiative suplimentare pentru a încuraja un dialog condus de sirieni în căutarea unei soluții a conflictului. Vă pot asigura, stimați deputați, că Uniunea Europeană va continua să facă tot posibilul pentru a sprijini poporul sirian în dorința lor de libertate și uh, pentru a facilita un proces de tranziție pașnic. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mavroianis. Iar acum, în numele grupurilor politice, intervenție și începe doamna De Kaiser. Cât timp mi-a acordat, domnule președinte? Două minute? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că susținem politica Uniunii Europene și um, politica dusă în mod special de înalta reprezentantă, doamna Ashton. Cu modestele mijloace pe care le avem noi la dispoziție, mă întreb totuși ce mai putem uh, face în plus. Sigur, este în alta politică, se discută în cercurile cele mai înalte. Dar uh, și noi trebuie să ne întrebăm ce mai putem face. Cu trei săptămâni în urmă m-am întâlnit cu un uh, opozant din Siria care a fost aruncat în închisoare cu câțiva ani în urmă și nu a fost primul deținut politic din Siria. Am discutat condițiile de detenție din închisorile lui Bashar al-Assad și de cei care comit sinucidere. Și știți ce m-a șocat? El uh, a spus, uh, eu uh, trăiesc acum cea mai frumoasă perioadă a vieții mele indiferent care sunt proporțiile masacrelor astăzi, n-aș fi putut niciodată să-mi imaginez că în Siria se va ajunge la um, această revoltă a cetățenilor. Există o speranță dincolo de uh, masacrele care se comit acolo. Este speranța societății civile și ca atare, eu mă întreb, ce putem face în plus pentru acești oameni? Am în fața ochilor un raport al celor de la Human Rights Watch, de la Amnesty International. Mă uit uh, cum sunt reflectate acolo crimele împotriva umanității, tortura practicată în Siria. Și uh, totul, uh, de fapt, depășește posibilitatea imaginației. Deci, noi trebuie să ne pregătim și pentru perioada după Bashar al-Assad. Noi trebuie să luăm mărturii astăzi de la acești oameni. Președintele o întrerupe pe vorbitoare. Mulțumesc, stimată colegă. Dau cuvântul doamnei Șache pentru două minute. Îmi pare foarte rău, stimată colegă, dar uh, ați avut două minute noi am pornit ceasul în momentul în care ați început dumneavoastră să vorbiți. Doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte. De șase luni avem pe internet uh, imaginile cu copiii uciși uh, și cuvintele never again, niciodată să nu se mai întâmple așa ceva, deși ele sună foarte gol. Iar în Siria este război total împotriva populației siriene. Numeroși sirieni sunt gata să plătească prețul cel mai mare, viața, ca să protesteze în pace pentru viață și pentru democrație. Se vorbește despre binecuvântarea de a muri în momentul uh, în care ești ucis de autorități decât să mori prin tortură. Populația siriană uh, spune mereu nu vă vom uita. Ce înseamnă responsabilitatea? în acest moment. Totul, soluțiile în Siria nu sunt ușoare și pașii pentru a duce la punerea în aplicare al planului cu șase puncte al lui Kofi Annan trebuie să iasă la ivală cât mai curând cu putință. Dar să nu ne amăgim. Salut uh, restrângerea, limitarea reacției uh, Turciei față de doborârea avionului turc și uh, gândurile mele se îndreaptă către familiile piloților care și-au pierdut viața. Grupul de acțiune China-Turcia a ales interesul față de viețele oamenilor și trebuie uh, Rusia, China, mă scuzați, și cu toate astea Rusia trebuie să facă parte din soluție în Uniunea Europeană și mai ales uh, în timpul președinției cipriote, avem răspunderea de a desfășura o anchetă deschisă, corectă, apropo de modul în care pot să ajungă pe țărmurile cipri, uh, siriene vase rusești care, care, uh, care duc arme. Parlamentul uh, a îndemnat-o pe Catherine Ashton să înceapă o anchetă, dar deocamdată nu ni s-au dat niciun fel de asigurări reale iar uh, sancțiunile Uniunii Europene există doar pe hârtie și nu sunt aplicate în realitate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, stimată colegă Șache. Dau cuvântul doamnei Flotră de asemenea pentru două minute. a adresat... Mulțumesc, doamna Șache a adresat o întrebare pertinentă președinției Consiliului și sper că îi se va și răspunde. Situația, așa cum a fost ea descrisă pe teren, a ajuns pe culm de violențe și de oroare apocaliptice, un, nivel, un nivel de neegalat, 800 de morți săptămâna trecută. Uh, există tortură sistematică în toate cele 27 de centre de detenție și mărturiile sunt de nesuportat. În același timp, de mai bine de o săptămână, asistăm la noi inițiative diplomatice care ar care poate prefigurează elementele de deplasare necesare pentru căutarea unei soluții. Cred că reuniunea care a avut loc la Geneva a amorsat, chiar dacă în mod limitat și nesatisfăcător, o propunere pentru un guvern de tranziție de unitate națională fără uh, Assad și torționarii lui, dar uh, ținând, uh, uh, luând în calcul și o parte din formațiunea lui. Și asta are un avantaj, pentru că asta nu înseamnă că violențele vor scădea, ci din potrivă riscăm escaladarea violențelor și această propunere permite încurajarea dezertărilor masive care au fost observate și trebuie să permită și primirea în această soluție tranzitorie trebuie uh, ai regimului sau ai partidului baz. Și cred că în momentul actual acest lucru este extrem de important. Doresc ca această perspectivă, care a fost încurajată și de reuniunea uh, la care au participat uh, uh opozanții regimului, uh, și uh, întâlnirile pe care ministrul de externe rus l-a avut cu uh, opoziția siriană, toate astea uh, arată o deplasare a situației care ne oferă o mică perspectivă care, uh, de care Uniunea uh, Europeană trebuie să profite din plin, inclusiv săptămâna viitoare la uh, Paris în cadrul reuniunii Prietenii Siriei. Mulțumesc, stimată colegă Îi Dau uh, cuvântul domnului Van Orden pentru un minut. Domnule președinte, există atrocități împotriva oamenilor din Siria, cu impact asupra tuturor cetățenilor. Trebuie să ne gândim care trebuie să fie implicațiile pentru uh, siguranța, securitatea în toată regiunea, pentru că Siria, de fapt, a adăpostit organizații teroriste, dar recent Hamasul și-a um, schimbat sediul din Damascus și uh, până și reprezentanți ai PKK au fost uh, salutați de către uh, regimul Assad. Asta cred că Um, de asemenea, implică și faptul că Siria s-a opus foarte multă vreme încheierii uh, unei uh, păci cu Israelul. Atât Turcia cât și Israelul au un interes strategic în transparența și stabilitatea care trebuie să existe în Siria pentru ca Siria să nu mai fie un sanctuar pentru mișcările teroriste. Și uh, noi sigur că trebuie să uh, acordăm asistență populației pentru a putea face față violenței uh, regimului Assad. Mulțumesc uh, colegului Van Orden. Îmi pare rău, domnul Angurakis nu este prezent. Ca tare îi dau cuvântul colegului Scota pentru un minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus, îmi exprim și eu aceeași preocupare față de ce se întâmplă în Siria, unde conflictul continuă cu pierderi omenești foarte mari Niciunul din partide nu poate să rezolve militar problema, iar politica între guvern și opoziție este așa cum este. Uniunea Europeană trebuie să acționeze în acest sens. Nu trebuie să se balcanizeze această țară, uh, și se dezvoltă și diverse componente ale islamismului, iar Uniunea Europeană trebuie să ia o poziție clară. De altfel, sperăm că vom putea obține rezultate bune pentru a pune capăt morților civile și militare, pierderilor de vieți. Mulțumesc! Mulțumesc colegului Scotta. Și acum deviem de la listă, îi dăm cuvântul colegului Brock. noi trebuie să ne cerem scuze. Domnule președinte, vă mulțumesc că ați acceptat să facem această schimbare pentru că a trebuit să particip la ședința grupului meu politic. Dați-mi voie să fac și câteva observații în legătură cu situația din Siria. Cred că activitatea desfășurată de miniștrii de externe săptămâna trecută este foarte importantă și de asemenea concluzia Consiliului European. În același timp însă dovedește că acea conferință a prietenilor eh, Siriei a demonstrat eh, cât de scindată este opoziția din acea țară. Nu trebuie să vorbim despre uh, o părerea noastră despre Assad. Aceasta este clară. Evident că violența practicată de el este inacceptabilă, dar uh, elementul esențial este că opoziția din Siria nu este în stare să ajungă la o poziție comună care să se bazeze pe reguli democratice și să confere și minorităților religioase, pentru că aceste minorități religioase se tem în continuare că uh, în cazul unui guvern care va fi condus de uh, uh, conducători islamici, viața lor va deveni mai grea decât uh, în clipa de față. Trebuie să vedem și Qatarul și um, Arabia Saudită ce politică duc, pentru că pot să susțină pe salafiști uh, eventual. Deci, guvernul turc uh, își asumă uh, o mare povară pentru că uh, este într-un fel uh, lovit de situația din Siria în mod direct. Noi uh, cred că trebuie să ne bazăm pe partenerul Turcia, care este și partener în cadrul uh, NATO pentru noi. Uh, și uh, știu că și președintele Consiliului și înalta reprezentantă sunt de părere că uh, regimul Assad trebuie să um, cadă, dar în același timp uh, în acea regiune situația nu trebuie să devină mai dificilă decât este în clipa de față și acestor aspecte trebuie să acordăm o atenție maximă. Trebuie să colaborăm cu uh, asociații noștri din uh, Liga Arabă și cu Turcia pentru că Trebuie să ajungem la o soluție pașnică bazată pe uh, regulile statului de drept și care să confere și minorităților perspectiva. Președintele, mulțumesc domnului Brock, domnul Howitt pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. președinte. Domnule președinte, în exercițiu, ați spus că cei care sunt răspunzători de crime trebuie trași la răspundere și atunci vă întreb de ce dumneavoastră și miniștrii de externe ați renunțat la referința uh, de a, uh, ca acești oameni să fie trimiși în fața ICC din uh, proiectul de concluzii de la ultimul uh, Consiliu al Ministrilor de Externe și de ce nu ați depus textul privind Siria la Consiliul privind drepturile omului de la ONU în Geneva. Este acest lucru din cauza faptului că de fapt nu susțineți tragerea la răspundere? Ca mulți colegi, am citit uh, raportul Human Watch și am uh, văzut care sunt torturile aplicate de uh, regimul sirian, printre care electrocutare, smulgerea unghiilor și alte metode barbare. Unul din deținuți a spus că începuse să-și imagineze lucruri, că era extrem de dureros, că i se închisese creierul și că vrea să se ducă la spital, dar pasnicii doar au râs. De ce nu ați sprijinit o referință la ICC aici? Mulțumesc, domnule Hoit. Domnul Salavracos, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte evoluția situației din Siria este caracterizată prin sporirea atacurilor armatei lui Assad uh, împotriva oamenilor. Mai mult de 4.000 de oameni și-au pierdut viața până acum și se petrec din ce în ce mai mult acte barbare. Opoziția Uh, și se ajunge la încleștări între grupurile etnice, iar climatul cu Turcia este din ce în ce mai dificil. Sunt din ce în ce mai multe incidente voluntare sau nu. Uh, cartea lui Oglu, mă rog, se-și pune problema de ce Turcia este în favoarea rebelilor și de ce uh, este un teren de adunare a forțelor, așa cum spunea și ministrul în intervenția sa creștinii din diverse regiuni se simt amenați, amenințați, iar diplomații vor participa la reuniunea prietenii seriei, dar o mulțime de țări nu vor fi uh, acolo. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Salavracos, are acum cuvântul domnul Angurakis, un minut și jumătate. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, și eu să-mi cer scuze. Noi uh, condamnăm decizia uh, Consiliului European din 29 iunie pentru că nu trebuie să fie o intervenție imperialistă a Uniunii Europene și Statelor Unite. Există și alte noi forțe capitaliste, Rusia, China, India Eh, amenințările eh, devin din ce în ce mai mari. Acum există o mobilizare și în Grecia, se încearcă înființarea unor zone de interdicție de zbor. Asemenea, eh, măsuri s-au luat și cu alte ocazii. Uniunea Europeană, NATO, SUA intervin în afaceri interne ale sirienilor există o exploatare a situației de acolo. Și um, există asemenea evoluții și în Irak, Afganistan și Libia. Noi condamnăm uh, deciziile NATO uh, și uh, solidaritatea uh, nord-atlantică cu Turcia. De asemenea, uh, Uniunea Europeană și-a năsprit sancțiunile și amenință cu intervenție militară dacă uh, nu se vor impune cerințele. Există decizii legate de un embargo privind exportul de petrol și ăsta va avea, de fapt, un impact asupra vieții cetățenilor noi uh, trebuie să acționăm și împotriva deciziilor Uniunii Europene și NATO. Mulțumesc colegului Angurakis, iar acum pentru un minut colegul El Cadrai. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Nu mai există niciun final al acestui conflict, având în vedere că uh, opinia publică internațională stă cu mâinile în sân. Eu nu cred că reuniunea de la Geneva a fost un succes reuniunea cu reprezentanții guvernului și a opoziției ar fi singura soluție, pentru că în afară de asta nu se poate ajunge decât la un război civil foarte sângeros. E clar că trebuie să găsim o cale ca guvernul și opoziția să se pună la masa negocierilor. Domnul Broc a spus că unul dintre, una dintre condițiile uh, esențiale pentru succes este ca opoziția să vorbească cu o singură voce. Uh, sunt de acord cu asta. E important pentru viitorul Siriei. Trebuie să putem să-i câștigăm pe cei care se îndoiesc de uh, sprijin. Deci vreau să reînnoiesc accentul pe această uh, abordare. Mulțumesc. Are cuvântul pentru un minut, doamna Crețu. Mult, domnule președinte, domnule ministru, situația din Siria se degradează în pofida eforturilor internaționale pentru o soluție negociată și acceptabilă părților în conflict. Tensiunea riscă să se extindă și mai mult după doborârea avionului militar turc de către apărarea antiaeriană siriană. Zilnic mor nevinovați, victime ale unor adevărate

Mulțumesc, domnule președinte. Unul din punctele planului Kofi Annan este retragerea armatei uh, în cazărmi. Demilitarizarea conflictului este, de fapt, uh, ce, linia dorită de toate țările pentru a evita acest război civil și este foarte adevărat că trebuie să fim activi ca opoziția să se coaculeze aici la Parlamentul European au uh, venit membri ai Consiliului Național din Seria și ni s-au adresat, dar este foarte important ca presiunea Uniunii Europene pentru interzicerea armelor și a materialului militar Domnule ministru, reprezentant al Consiliului, trebuie să luăm măsuri în acest sens. Ce informații aveți despre uh, această um, interdicție? Este adevărat că embarcațiunile rusești transportă arme? Pentru că este foarte greu să se negocieze cu Rusia și este foarte important ca aici să avem siguranța că realmente armata uh, nu numai că se retrage în cazări, dar vrem să știm exact și de ce arme dispune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, stimată colegă Romero Lopez. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul colegului Sonic. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem toți zguduiți de ceea ce se întâmplă în Siria. Cred că o uh, posibilă uh, soluție pentru a preveni vărsarea de sânge fi să uh, ia o hotărâre Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Pentru că, de fapt, acest lucru ar fi trebuit să se realizeze, dar Rusia și China blochează acțiunile. Eu cred că aici Uniunea Europeană trebuie să exercite o presiune. Nu trebuie să ne arătăm orbi față de poziția Rusiei. Trebuie să insistăm ca vărsarea de sânge să fie stopată imediat. Dacă eforturile nu au dus la rezultate, dacă ministrul de externe al Rusiei doar a pretins că vor întreprinde acțiuni, um, nu uh, putem ajunge la rezultatele dorite. Trebuie să toate influențele um, externe să se exercite asupra uh, Rusiei pentru a-și schimba poziția. Mulțumesc, spune președintele colega de Saunes. Chiar dacă fiecare are îndoieli legate de posibilitatea de a rezolva problema într-un mod diplomatic sau politic, evident trebuie să facem tot posibilul pentru a reuși asta și pentru ca acordul de la Geneva să se poată aplica. În același timp, trebuie să susținem opoziția iriană, să, uh, siriană, să facem tot posibilul pentru a o ajuta, uh, să, ajută, să acordăm ajutor uh, umanitor, uh, umanitar și să uh, aruncăm lumina asupra uh, torturilor care au loc. Și de asemenea trebuie să ajutăm și ONG-urilor. Ați uh, văzut Arhipelagul Torturii, uh, Uh, cred că trebuie să ne gândim foarte clar că trebuie să modificăm uh, modul în care funcționează Consiliul de Securitate a ONU. Atunci când vorbim despre crime împotriva umanității, nu trebuie să existe nici drept de veto, nici blocaj și uh, acest lucru ar trebui să se întâmple din prima secundă. Mulțumesc! Mulțumesc eh, colegii de Sarnes. Domnul Tenoc, pentru un minut. Domnule președinte, liderii opoziției spun că 150.000 de oameni și-au pierdut viața de, în acest conflict care durează de un an și jumătate dar uh, regimul pierde în continuare, și pierde și aliații. Consiliul Național Sirian cu componenta islamintă și opoziția seculară trebuie acum să se unească împotriva represiunii brutale a regimului Assad tot uh, acest conflict a devenit un război civil generalizat și trebuie să susținem acordurile de la Geneva pentru a ajuta tranziția către un guvern uh, național fără președintele Assad. Platul, planul Anan poate să aibă succes și vreau să mulțumesc Turciei pentru că a contribuit și îi ajută pe refugiați și vreau să transmit condoleanțe familiei piloților care au fost uciși. Este o tragedie și trebuie să facem tot ce putem ca să punem capăt regimului cumplit de la Damasc. Mulțumesc! Domnule Tenoc, acceptați o intervenție din partea, o întrebare din partea colegului Howitt? Colegii Howitt. Știu că domnul a făcut această declarație cu sinceritate, dar vreau să-l întreb de ce guvernul țării noastre, condus de partidul domniei sale, nu s-a alăturat uh, țărilor care s-au referit la Curtea Penală Internațională și nu doresc să se creeze un spațiu pentru o soluție negociată. Este un vid care duce la încălcări foarte mari. De ce Marea Britanie nu a acceptat acest apel? Domnul Howe știe foarte bine că nu vorbesc în numele guvernului britanic. Este un guvern de coaliție, iar eu nu sunt răspunzător pentru acțiunile Foreign Office-ului sau pentru acțiunile coaliției. Eu aș fi foarte fericit să-l văd pe președintele Assad în fața Curții Penale Internaționale, însă ar trebui, eu știu, dacă Assad ar ști că ar urma să fie judecat la Curtea Penală Internațională, ar fi poate tentat să rămână la putere și să mai provoace în continuare pierderi de vieți omenești. Deci trebuie să găsesc, găsim o soluție ca el uh, să mm, plece de la Damasc și să meargă în exil. Mulțumesc. Și aici ghicesc. Mulțumesc colegului Tanog. Acum colegul Belder. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, eu aș dori să întreb două lucruri pe reprezentantul doamnei Ashton. Având în vedere situația din Siria, ar trebui să acordăm un sprijin european cetățenilor. Și există uh, și o mișcare pașnică acolo, Muselahat. Eu cred că uh, ar merita uh, să fie sprijinită. Și cea de-a doua întrebare, cu o dezbatere anterioară, cu altă ocazie, am întrebat dacă Uniunea Europeană are în vedere situația uh, gravă a creștinilor din Siria, uh, pentru că uh, există și creștini în închisori și suniți Uh, și există răpiri de persoane pentru că uh, se cere după aceea răscumpărări enorme. Deci este o situație de un dramatism uh, teribil și cred că Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe opoziția externă. Mulțumesc colegului Belder. Are cuvântul acum domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. De câteva luni auzim asemenea informații teribile în legătură cu violențe, crime. Ajutorul umanitar, oricât de important este, nu rezolvă problema Regimul este o problemă. Forțele radicali islamice um, încearcă să conducă acum opoziția care este foarte dispersată și există și forțe din uh, exterior, din Arabia Saudită, care încearcă să se amestece. Ieri, frații musulmani au avut o întâlnire cu reprezentanții opozițiilor. Înțeleg temerile care există. Există o popul- 15% populație creștină în Siria. Noi trebuie să uh, acordăm un ajutor poporului sirian și uh, eu cred că acest lucru nu se poate face prin diverse influențe din străinătate și uh, eu uh, cred că nu putem să um, rezolvăm problema nici prin forța armată. Mulțumesc colegului Obermeier, iar uh, în final, doamna Oiuland. Mulțumesc, domnule președinte. Salut rezultatul uh, reuniunii grupului de acțiune pentru Siria în sprijinul planului de pace al lui Kofi Pentru că acest conflict care poate afecta întreaga regiune nu este o alternativă la diplomație. Sper că se va implementa acest plan părțile trebuie să înceteze orice violență, astfel încât să poată avea loc negocieri legate de viitorul Siriei. Opoziția trebuie să înțeleagă că are un, o responsabilitate față de poporul sirian, astfel încât să poată forma un guvern de tranziție. O încurajez pe înalta reprezentantă să insiste ca toate uh, mișcările de opoziție care reprezintă diverse grupuri religioase, etnice uh, și uh, de altă natură să fie invitate să discute și să negocieze. Mulțumesc! Mulțumesc, Încheiem dezbaterea pe această temă cu o intervenție din partea domnului Mavroianis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte mulți vorbitori s-au referit la respectarea minorităților și mai ales la cele religioase și mai ales la creștini. Vreau să vă asigur că susținem toate grupurile care acționează în sensul păcii și urmărim îndeaproape situația fiecărui grup și situația comunităților din Siria, ceea ce înseamnă, bineînțeles, și comunitatea creștină. Fără îndoială, drepturile omului sunt încălcate în Siria. Dar este adevărat că trimiterea la Curtea Penală Internațională pentru noi toți cei de aici știm cât de iubită este Curtea penală internațională este o realizare a comunității internaționale și noi credem în responsabilitate și în tragerea la răspundere. Dar este adevărat că trimiterea către Curtea Penală Internațională a, atât la Geneva cât și la New York a fost făcută acolo, mai ales acolo când se face proiectul unei noi rezoluții și a fost centrul dezbaterii între statele membre. S-a discutat dacă este oportun o asemenea trimitere în acest moment. În momentul acesta încercăm cu toții să dăm un imbold uh, planului lui Kofi Annan și să facem în așa fel încât China să susțină noul grup de acțiune și noua foaie de parcurs asupra. Uh, noi cu toții am hotărât să evităm în acest moment și subliniez în acest moment orice chestiune controversată. Dar Bineînțeles, va trebui să revenim la problema Curții Penale Internaționale. Și apoi vreau să mai spun ceva. Am ascultat cu mult interes această dezbatere foarte importantă împreună cu prietenul meu, secretarul general executiv al Serviciului uh, Extern European de Acțiune Externă, domnul Pierre Vilmont. Și vom spune doamnei înalt reprezentat Catherine Ashton ce s-a discutat. Uh, așteptăm în continuare să discutăm despre situația din Siria în săptămânile și în lunile viitoare, pe măsură ce în măsura în care ne va permite procesul de tranziție și vă vom ține la curent cu acțiunile întreprinse în acest sens. Cu susținerea dumneavoastră sperăm ca acțiunile internaționale să ducă la rezultate, să se oprească actele de violență în Siria și să permită o tranziție democratică. Vă mulțumesc uh, doamnelor și domnilor eurodeputați pentru susținere, pentru întrebări și pentru uh, preocuparea arătată față de această problemă și sperăm să găsim o reacție față de criza siriană și vă invităm să rămâneți în continuare angajați față de această chestiune astfel încât să putem folosi toate resursele și ideile noastre la maxim. Mi s-au pus câteva întrebări în calitatea mea națională de reprezentant al guvernului Ciprului în ce privește sancțiunile și problema foarte specifică a vaporului Chariot. Deci vorbesc acum în capacitatea mea națională și nu în numele înaltului reprezentant. Cipru respectă și pune uh, în totalitate în aplicare embargoul privind armele în Siria Salutăm și subliniem importanța cooperării între țări pentru a pune și mai bine în aplicare embargoul privind armele și vrem să inițiem discuții în forumurile potrivite pentru a determina care sunt cele mai bune practici. Cât privește situația vasului Chariot, aș vrea să uh, vă spun următoarele portul din Cipru a primit trei asigurări din partea capitanului vasului și din partea armatorului vasului că destinația finală a mărfii era Iskenderun, eh, nu Siria. Și apoi știm cu toții ce s-a întâmplat ca urmare a acestui eveniment, atât Poliția Portoară din Cipru cât și autoritățile vamale au emis o, o circulară reamintind personalului și tuturor armatorilor că există măsuri de restricție și sancțiuni împotriva țărilor terțe mai ales Siria și Iran și le-am uh, avertizat apropo de consecințele juridice în cazul în care nu se conformează. Autoritățile portoare din Cipru au dat deja instrucțiuni uh, juriștilor ca să înceapă proceduri uh, penale împotriva armatorului și împotriva capitanului vasului Chariot. Republica Cipru accentuează angajamentul total față de punerea în aplicare a măsurilor Uniunii Europene și ale Consiliului de Securitate împotriva țărilor terțe. Suntem vigilenți, suntem alerți pentru a pune în aplicare în totalitate embargoul privind armele pentru Siria și alte regimuri autoritare Cipru așteaptă o cooperare constructivă cu partenerii din Uniunea Europeană prin împărtășirea de informații, cunoaștere și experiență și este gata în continuare să contribuie la efortul colectiv internațional pentru întărirea neproliferării armelor și a bunurilor și tehnologiilor cu folosire duală și pentru promovarea păcii și stabilității în această regiune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 Mulțumesc, domnule Mavroianis. S-a încheiat dezbaterea pe această temă. Vreau să vă fac câteva anunțuri din partea grupului PPE și SID. Este vorba de numiri